President, honorable members of the European Parliament. Doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European, dragi colegi, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu comisar desemnat pentru politică regională și bineînțeles că sunt aici pentru ca să cer și sprijinul dumneavoastră. Știu cât de important a fost rolul acestui, acestei comisii în negocierea noului cadru legislativ și aș vrea să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și tuturor raportorilor pentru acest efort uh, colectiv pe care l-ați depus. După un proces de negociere intens de doi ani, avem uh, acum un pachet legislativ pe politica de coeziune. Știu că acest uh, comisie are acum și membrii noi care au o experiență foarte mare în domeniul și sunt convinsă că acest lucru va aduce o valoare adăugată clară activității noastre în următorii ani. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului comisar Hahn, care a conlucrat cu această comisie îndeaproape pentru a reforma politica aceasta. După cum știți cu toții, politica regională este o expresie a solidarității în cadrul modelului social de piață european. Este o caracteristică unică a integrării europene și de aceea astăzi când ne uităm spre orizontul ieșirii din criză, politica regională este un instrument cheie pentru a putea susține investițiile în economia reală. Ne oferă de asemenea și posibilitatea de a transmite un semnal clar că beneficiile integrării trebuie să fie împărțite între nord și sud și est și vest, pentru că avem nevoie de o economie competitivă pentru toți cetățenii. De aceea eu consider că politica regională va aduce o contribuție esențială în strategia domnului Juncker pentru creștere și um, locuri de muncă și pentru relansarea economiei, pentru o bunătățire a tuturor sectoarelor serviciilor publice, a autorităților publice, a societății civile și a organizațiilor acesteia. Această politică va fi de asemenea foarte importantă pentru prioritățile Comisiei în domeniul inovării, întreprinderi mici și mijlocii, piața unică digitală, Uniunea energetică și uh, obiectivele de climă, de mediu, incluziune socială. Acest lucru se va întâmpla însă printr-o manieră mult mai specifică față de fiecare uh, dintre actorii implicați, fie că este vorba de capitale sau de regiunile periferice și ultraperiferice. Cred că acesta este marele punct forte al acestei politici regionale, pentru că poate să implice actorii regionali și locali și să construiască pe diversitatea Europei de peste 270 de regiuni și peste 500 de milioane de cetățeni. Această politică nu este un mecanism de transfer fiscal și nu este nici un instrument de susținere bugetară. Nu este vorba aici nici de caritate sau de generozitate a celor mai bogați față de cei săraci. Sunt convinsă că prin investiția în regiunile noastre, în economia reală și în oamenii din aceste regiuni, ajutându-i să ajungă la un potențial maxim economic, vom putea să avem o economie europeană mai puternică. Aceasta este o uniune în care totul este mai important decât suma tuturor părților. Vreau să vă spun câte ceva despre politicile, prioritățile mele politice dacă sunt confirmată în acest post. Prioritatea mea absolută de astăzi este să mă asigur că vom uh, maximiza contribuția politicii regionale la crearea de locuri de muncă și creștere economică. Reforma la care acest uh, comisie a contribuit atât de mult stabilește această politică ca una din pilonii, unul din pilonii de investiții în uh, politicile viitoare. Important este acum în această politică rezultatul și evaluarea acestuia, foarte importantă de asemenea pentru ieșirea din criză. Trebuie să negociem programe de calitate operaționale pentru următoarele șapte ani, trebuie să transferăm bunele intenții din acordurile pe care le avem în programe operaționale care pot face o diferență. O diferență de calitate în calitatea vieții pentru toți cetățenii din Europa și pentru cei mai dezavantajați, pentru șomeri, sau pentru acele teritorii din Uniunea Europeană care sunt uh, mai degrabă amenințate de riscul de a se destrăma. Aș vrea să vă spun foarte clar că, din punctul meu de vedere, programul uh, de calitate nu trebuie să aibă de suferit și programarea de calitate. Pentru a putea face față acestei program, provocări, trebuie să ne asigurăm că noul cadru uh, de reglementare poate să aducă rezultate concrete concentrându-ne pe, mai mult pe performanță, asigurând că toate prevederile de condiționalitate pentru aceste fonduri sunt respectate și, de asemenea, creând legături foarte strânse cu prioritățile europene și cu cadrul de guvernanță economică și cu o concentrare mai puternică pe aspectele teritoriale. Într-o lume în care resursele publice sunt din ce în ce mai puține, ecuația e foarte simplă. Programe mai bune înseamnă locuri de muncă mai bune și mai multe relansare economică. Vreau să facem acest lucru în colaborare strânsă cu colegii mei care sunt responsabili pentru politicile sectoriale similare, pentru ca să găsim în cadrul Comisiei sinergii și pentru a putea susține prin activități uh, în cadrul comunității toate aceste proiecte. Vreau să vă cer, uh, în primul rând, susținerea pentru ca să transmitem un mesaj către statele membre, pentru ca perioada de programare 2014-2020 să nu mai fie business as usual, avem o oportunitate unică și trebuie să facem tot posibilul pentru a folosi fiecare euro din bugetul european. Sunt convinsă că avem cu toții aceleași drepturi și în același timp aceleași obligații. Și dacă a fi vorba de obligații, cred că beneficiarii principali ai politicii de coeziune au obligația morală față de toți contribuabilii din Europa să folosească la maxim banii pe care îi primesc prin aceste eforturi de solidaritate comună. Aceasta este o oportunitate enormă de dezvoltare pentru noi în Europa și trebuie să ne arătăm angajamentul față de proiectul european, aducând rezultate concrete. După cum am spus înainte, împreună suntem mult mai puternici decât dacă ne izolăm unul de altul. După cum s-a prevăzut în reglementări, salut această oportunitate de a vă prezenta aici, în fața Comisiei pentru Dezvoltare Regională, anul viitor, raportul uh, cu privire la rezultatul negocierilor, în cazul în care sunt confirmată comisar. Apoi, Capacitatea instituțională și bunea guvernanță sunt o cale importantă către o bună dezvoltare. Este convingerea mea că acesta este un lucru mai important decât fondurile și este o precondiție pentru ca politicile noastre să aibă succes. Trebuie să construim o administrație publică de calitate peste tot, mai ales în statele membre mai puțin dezvoltate. Aceasta va fi pentru mine o prioritate constantă, să accelerez implementarea programelor în curs să construiesc destulă susținere pentru capacitatea instituțională în programele noi și să susțin statele membre în perioada următoare de programare. Strategiile economice eficiente au nevoie de parteneriate private și publice, PPP, și au nevoie de obiective puternice. Avem nevoie de parteneriate de calitate care să poată juca un rol important în aceste programe. Se pot învăța multe, în general, în Europa de la bunele practici care sunt dezvoltate de către regiuni, de către orașe, de către ONG-uri și autoritățile locale. Și de aceea doresc să folosesc toate oportunitățile pe care le folosește acum rețeaua, pe care le oferă rețeaua urbană pentru a putea lansa proiecte pilot pentru ca să facem un schimb de experiențe. În al treilea rând, sunt foarte convinsă că Trebuie să folosim la maxim posibilitatea de a simplifica viața beneficiarilor acestor politici, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Trebuie să facem mai mult pentru ca să ascultăm IMM-urile care au dubii, de exemplu, față de primirea de susținere din partea acestor politici, cărora li se pare câteodată un proces prea birocratic, prea lung. În acest sens, cadrul de reglementare oferă multe posibilități pentru ca să susținem beneficiarii respectivi și vreau să lucrez cu statele membre pentru ca să ne asigurăm că toate aceste potențiale sunt folosite la maxim. În primul rând, fiind dat că politica de coeziune este o treime din bugetul european, voi avea mare grijă la toate măsurile care vor fi necesare pentru ca să ne asigurăm că aceste fonduri sunt gestionate cum trebuie, în armonie cu reglementările financiare și cu principiile unui management sănătos financiar voi avea o toleranță zero față de fraudă și în același timp uh, voi vrea să ne concentrăm mai mult pe performanțele acestor politici și pe rezultatele pe care ele le aduc. Vreau să colaborez cu Comisia din Parlamentul European, Comisia Regii, pentru a vedea cum putem să discutăm despre aceste chestiuni mai în detaliu și cum putem să ne asigurăm că aceste politici sunt mai bine transmise către cetățeni. Cred că ceea ce a fost clar pentru noi a fost faptul că nu întotdeauna putem să afirmăm ceea ce facem atât de bine și să transmitem ce facem. Aceste discuții vor fi în același timp și o pregătire pentru cadrul următor bugetar pentru perioada de după 2020. Aș vrea să mă angajez într-o dezbatere largă pe această temă și aș vrea să implic Parlamentul European într-o fază foarte timpurie. Președintele Juncker ne-a dat liniile directoare pentru comisia viitoare și uh, a vorbit și despre revizuirea cadrului financiar multianual care ar trebui să fie folosit pentru cadrul 2016 în crearea de locuri de muncă, creștere și competitivitate în Europa. În acest sens, aș dori să vă asigur că vreau să avem un dialog constructiv, deschis despre toate chestiunile care țin de portofoliul meu posibil viitor și de principiile de bună guvernanță. După părerea mea, relația dintre Comisia Europeană și Parlamentul European ar trebui să se bazeze pe transparență, încredere reciprocă, respect și obiective comune în binele și spre binele cetățenilor. Iată de ce vreau să lucrez foarte strâns cu dumneavoastră pentru ca să încercăm să ne atingem obiectivele comune europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mă bucur foarte mult să avem un schimb de opinie acum în eforturile noastre comune de a face aceste politici un succes. Vă mulțumesc!